Dragi colegi, bună ziua. Aș vrea să vă rog să începem prin adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc foarte mult. De asemenea, avem um, procesele verbale ale reuniunilor din 8 decembrie, 12 decembrie, 12 ianuarie, 25 ianuarie și 6 februarie. Dacă nu aveți uh, obiecții sau observații, vor fi considerate adoptate. Vă mulțumesc! O serie de comunicări din partea președintelui. În primul rând, aș dori să vă amintesc că în această după-amiază, la 17.30 vom avea o reuniune comună, conform regulii 55, cu colegii de la jurii, referitor la publicarea informațiilor um, privind taxele pe venit de către anumite întreprinderi și filiale. Deci raportarea pentru fiecare țară. După cum ați fost informați de secretariat, mâine dimineață la ora 8 vom avea o reuniune comună cu LIBE pentru a vota privind prevenirea utilizarea utilizării uh, sistemului uh, financiar pentru uh, spălarea banilor și finanțarea terorismului. S-au făcut aranjamentele necesare pentru ambele reuniuni. Pe 16 februarie am avut reuniunea coordonatorilor, Uh, ce s-a decis, uh, supravegherea actelor delegate. Uh, în martie ne vom, ne vom concentra pe PSD2. Coordonatorii au căzut de acord să avem un schimb de opinii pe 9 martie privind echivalența statelor terțe cu, Comis cu Comisia Europeană și agențiile de supraveghere, dialog monetar, cu uh, președintele BCE va avea loc pe 21 martie uh, într-o reuniune extraordinară la ora 15. Econ va solicita autorizarea pentru două misiuni la Atena și la Lisabona conform uh, în, activ, um, în cadrul activităților grupului de lucru aferent. CCCTB Parlamentele naționale vor trimite reprezentanți pentru a, trans, uh, pentru a participa la reuniunea comisiilor în ca, um, comisiei în care se va discuta uh, CCCTB în a doua jumătate a lui 2017. Iar, um, nu în ultimul rând, după cum știți, Comisia ECON are un, sim, un singur vicepreședinte ales, deci ne regăsim într-o situație care nu este normală, biroul uh, comisiei practic uh, nu poate funcționa, în aceste circunstanțe, coordonatorii ECON și președintele au uh, decis să lanseze un apel la președinții grupurilor politice pentru a se găsi o soluție cât se poate de rapid, astfel încât să se poată numi un birou al Comisiei cu respectarea procedurilor. Vom aștepta acțiunea, acți, um, acțiunile din partea grupurilor și dacă nu vom uh, acționa noi în conformitate cu regulamentul de procedură. Dacă aveți o observație pe acest subiect? Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam dacă nu am definit, nu s-a definit un termen limită președintele uh, Bada, am uh, spus grupurilor politice că ne așteptăm ca um, acțiunea să fie luată în uh, timp util. Am stabilit o dată, dar nu o voi um, comunica aici. În ceea ce privește um, negocierile interinstituționale și anume trialogurilor, am avut un trialog pe 4 februarie privind o mai bună finanțare, Finance Watch și programul de finanțare. Am ajuns la un acord politic. Ne așteptăm la o nouă consultare după dialogul uh, uh, tehnic ce se va încheia pe 27 martie. Iar apoi vom avea un alt uh, dialog, trialog privind EFRAG. Bun, putem trece cu aceasta la punctul 5 este vorba de discutarea amendamentelor privind fondurile de capital de risc și fondurile de antreprenoriat social. Raportor Sirpa Pietikainen, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La acest raport, în principiu, nu avem multe chestiuni complicate. Nu par să existe dezacorduri foarte mari pe baza diferitelor subiecte. Deci există o disponibilitate de a flexibiliza um, fondurile cu capital de risc în Europa. Discu um, punctele unde există uh, controverse uh, sunt în primul rând uh, minimul solicitat de investiții. Se sprijină în principiu menținerea Uh, nivelului actual de investiții minime, așa nume la 100.000 de euro. Am avut o discuție destul de lungă la începutul uh, acestui dosar. Eu personal aș fi dispusă să scădem uh, cerința minimă de investiții și să avem uh, eventual un plafon pentru investiții pentru investitorii de retail. Care este motivul pentru asta? Există foarte mult uh, creditare peer-to-peer. Există mecanisme de finanțare neoficiale care sunt cu risc ridicat. Uh, când am reglementat posibilitățile de, de investiții pentru uh, investitorii uh, cu amănuntul retail, uh, am stabilit uh, reguli clare, rezonabile. După cum știți, uh, la, uh, în uh, pachetul PRIPS, când avem de-a face cu un document, cu un uh, produs Uh, care conține mai multe produse, un pachet de produse, e foarte greu să îți dai seama care este riscul uh, exact. Și aici, uh, iată, de exemplu, la investiții în, pan, panouri solare, fie uh, e un succes, fie e un eșec. Nu există un astfel de risc uh, combinat. Uh, Așadar, uh, tocmai de aceea propun un compromis. Dacă Comisia ar putea analiza în viitor um, să ave, uh, posibilitatea de a avea un, uh, um, o, solic, o cerință de investiție minimă scăzută pentru investitorii cu amănuntul și poate cu un plafon de investiție maximă pentru aceștia. Însă în rest, sprijinul uh, majorității pare să fie pentru menținerea investiției minime. Apoi mai urmează un uh, subiect uh, mai complicat, cerințele de fonduri proprii. Pare să fie par să existe um, diferențe în cerințele um, diferitelor părți. sunt cei care solicită un uh, capital uh, minim, alții care nu doresc uh, nimic um, în acest sens. Când am discutat acest subiect, eu am încercat să ajungem la o înțelegere, la, la un acord, însă um, să înaintăm cât se poate de lent pe aceste, în ceea ce privește aceste cerințe. Știm că problema cu uh, fondurile de capital de risc în Europa este că noi avem uh, problemele transfrontaliere, avem uh, fondurile mici și cu cât mai ridicată este cerința de fonduri proprii, cu atât mai greu este să se creeze astfel de fonduri. Asta uh, ar fi ce ne trebuie. Noi investiții în fonduri de capital de risc. Apoi, pe de altă parte, argumentele de cealaltă parte sunt că ce se întâmplă când uh, riscul intervine, tocmai din cauza naturii investiției. Dacă um, eșuezi în capitalul de uh, risc, nu te ajută că ai 100 de mii sau um, uh, un sfert din overhead-urile uh, prevăzute natura investiției uh, este aici uh, problema și de aceea suntem sceptici uh, față de acest punct. Însă și profesioniștii știu foarte bine care este situația și ar trebui să fie pregătiți. Când vine vorba de nevoia legitimă ca gestionarii de fonduri să fie responsabili, cred că ajungem la celălalt uh, punct cheie, și anume cum asigurăm o supraveghere, înregistrare uh, a acțiunilor acestor fonduri. Există o nevoie clară de o mai bună supraveghere a fondurilor și, pe de altă parte, ca parte a Uniunii Piețelor de Capital, este nevoie să se creeze o piață reală de capital de risc eh, la nivel european și nu există în momentul de față. Diferitele state membre au reguli de înregistrare diferite, eh, stabilesc eh, taxe sau onorarii diferite pentru supraveghere, au diferite interpretări ale regulamentelor. Și asta face ca un fond să aibă dificultăți în a acționa într-un alt, într alt stat membru. Ideea mea inițială a fost ca ESMA să se ocupe de înregistrare, deci Uniunea Europeană, în locul uh, autorităților naționale, și să se ocupe și de supraveghere. Mulți uh, spun că ar fi o schimbare foarte mare, că um, Consiliul ar putea să nu aibă um, dorința politică de a merge în această direcție. Am discutat uh, cu diferiți actori, inclusiv cu ESMA. Um, și am ajuns la o soluție de compromis um, pe care o regăsiți în amendamentele mele uh, și pare să fie sprijinită și de celelalte grupuri politice. Asta este um, și ideea urmărită. Rolul ESMA este unul um, puternic în, în uh, continuare, dar s-ar facilita în același timp uh, gestionarea uh, transfrontalieră a fondurilor cu capital de risc în statele membre. Autoritățile competente la nivel național s-ar ocupa de înregistrare și de supravegherea, um, să spunem, de zi cu zi, însă ESMA ar avea dreptul de a defini standarde comune și orientări pentru procedura de înregistrare, um, formularele, conținutul, um, solicită, conținutul uh, cererilor, uh, cerințe minime uh, și cerințele în ceea ce privește supravegherea. Iar apoi ESMA ar avea acces complet la dosarele de înregistrare și ar uh, supraveghea procedurile de înregistrare ale autorităților naționale în mod regulat și, de asemenea, ar avea puterea de a interveni în situații în care este clar că procesul de înregistrare nu este conform sau că sau, sau în situații în care supravegherea nu este efectuată în mod adecvat. Aceasta este, deci, propunerea de compromis um, care ar putea să se bucure de un uh, sprijin politic din partea tuturor. Sper că vom putea ajunge, ajunge la un compromis în acest sens. Și nu în ultimul rând, um, pașaportul um, de, um, de comercializare, de comercializare și gestionare. Noi, eu consider că ar trebui să fie pentru amândouă, însă dacă nu ajungem la un acord, sperăm că Comisia va analiza aceste, acest punct și va clarifica lucrurile astfel încât să fie inclus și pașaportul de gestionare în următoarea etapă. Cred că și sper că vom putea ajunge la un acord uh, din partea unei majorități cât mai largi, astfel încât Parlamentul să fie unit uh, când vom începe negocierile cu celelalte părți. Mulțumesc în numele grupului SND, în numele lui Andrea Cozzolino, domnul uh, Luigi Morgano. Sì, grazie Presidente. Desidero innanzitutto scusare il collega onorevole Cozzolino perché non riesce ad essere presente. Mi anche... In primul rând dați-mi voie să îmi cer scuze în numele domnului Cozzolino care nu a putut fi prezent. m solici... mi-a solicitat să prezint uh, poziția sa. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, depus amendamente și în special doamnei raportor, Pieti Kainan. Ne bucură faptul că multe amendamente corespund îngrijorărilor noastre. Mai ales uh, ne bucură faptul că au fost luate în considerare preocupările uh, diferitelor grupuri politice și diferit, reprezentanților diferitelor țări. Câteva puncte. În primul rând, uh, pașaportul de gestionare, astfel încât gestionarii care s-au înregistrat uh, conform DAFIA să se bucure de un uh, pașaport de uh, gestiune și comercializare. Însă asta nu ar fi în conformitate cu textul propus. Orice astfel de modificare ar însemna că entitățile organizate astfel ar fi prea împovărate mai ales față de entități mai puțin, uh, mai puțin structurate. Însă când vine vorba de fondurile proprii în uh, propunerea comisiei, ESMA trebuie să stabilească valoarea. Domnul Coțolino consideră că acest nivel ar trebui să fie stabilit în regulament, nu în standardele, standardele tehnice de reglementare, care ar uh, interveni mai târziu Practic, astfel s-ar crea o mai mare certitudine juridică. De asemenea, s-au depus amendamente um, care merg cam în aceeași direcție pe aceste uh, puncte. Tocmai de aceea, domnul Cotolino consideră că trebuie să fie posibilă atingerea unui compromis, menținând structura generală. Un al treilea punct. Conform propunerii Comisiei, uh, organismul de supraveghere nu poate impune comisioane în uh, țara, de, în țara gazdă. Însă, misiunea de supraveghere trebuie să uh, aibă loc, iar costurile trebuie să fie, asigur, să fie acoperite. avem de-a face și cu o problemă de uh, concurență neloială față de autoritățile naționale. Și aici s-ar uh, aplica un comision. Tocmai de aceea consider că regimul uh, în ceea ce privește comisioanele ar trebui să fie prevăzut în propunere. Și, de asemenea, ar trebui să putem vorbi despre tranziția um, ecologică produsele de capital de risc și cele din antreprenoriatul social sunt produse care ar putea să se uh, concentreze asupra unor obiective de mediu, uh, participând astfel la tranziția ecologică, fie prin uh, fondul verde EUVECA sau fondul verde EUSEF. În calitate de raportor din umbră pentru SND, Domnul Cotolino este dispus să participe la atingerea unor uh, compromisuri, în special în ceea ce privește rolul ESMA. Domnul uh, Cotolino apreciază uh, amendamentele depuse um, în direcția amendamentelor depuse și de el. Este important să se ajungă la un compromis, astfel încât uh, Parlamentul să aibă o poziție unită. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea ECR? Nu, se pare că nu. Nu văd nici alde, nici GUE. Doamna Utason din partea verzilor. Domnul Utason. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul Lambert nu a putut să vină astăzi, deci îmi cer scuze în numele lui și tot în numele lui spunem că avem încredere că echipa de negociere va putea ajunge repede la un acord cu privire la acest dosar. Cel puțin asta a fost ambiția exprimată de noi toți la Strasburg. Avem câteva remarci specifice. În primul rând, sprijinim abordarea raportorului de a ă, consolida rolul ESMA și suntem de acord cu intenția de a stabili un regim care să permită un pașaport de comercializare și gestionare. Câțiva membri din echipa de negociere ă, doresc să scadă pragul. Ă, dacă majoritatea este pentru, considerăm că uh, există nevoie de măsuri suplimentare de protejare a investitorilor, așa cum s-a făcut și pentru fondurile de investiții pe termen lung. Am observat că majoritatea fondurilor, grupurilor politice uh, susțin cerințele de finanțare proprii um, și cu toate acestea, noi credem că aceste cerințe nu trebuie să uh, forțeze uh, vinderea bunurilor, activelor nelichide. Procentajul propus poate să varieze în funcție de dimensiunea fondului sau de existența limitărilor contractuale. Considerăm că este nevoie de o abordare mai precaută în ceea ce privește fondurile EUVECA, mai exact, considerăm că gama de întreprinderi eligibile trebuie să varieze în funcție de perioada investiției. În momentul primei investiții prin EUVECA trebuie să ne limităm la întreprinderi mici Uh, sub 150 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală sub 50 de milioane de euro. Apoi, în a doua perioadă, se poate extinde uh, câmpul de aplicare la întreprinderi cu 400 de angajați și uh, cifre de afaceri peste 50 de milioane pe an. Totuși, uh, aceste întreprinderi mici nu pot să intre pe facilitățile multilaterale, de pildă. Este nevoie în plus de cerințe suplimentare pentru, mai ales pentru fondurile EUVECA. Considerăm că asemenea fonduri trebuie să includă în raportul anual factorii de mediu și dacă sunt luați acestea în considerare în abordarea de investiții și cum contribuie uh, investițiile lor la inovare folosindu-se indicatori, uh, inclusiv tabela de marcaj uh, a ESMA. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că primește datele potrivite pentru a putea evalua cum trebuie impactul inițiativei sale. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh... Mulțumesc! Nu văd raportorii din umbră din partea celorlalte grupuri politice, deci putem începe uh, Catch the Eye. Domnul Balț. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun foarte clar că sprijin uh, cele prezentate de Sirpa Pietikainen. Raportoarea are o abordare pragmatică, proporționată. Revizuirea acestui uh, regulament a devenit necesară pentru că uh, reglementarea actuală nu a contribuit suficient la obiectivul nostru și anume de a promova antreprenoriatul și inovația în economia europeană. În continuare, în Europa avem capacități mult prea scăzute în finanțarea uh, din capital propriu, uh, piața noastră de capital de risc este fragmentată, fondurile uh, noastre de capital de risc sunt codașe la nivel internațional. Deci trebuie să modernizăm cadrul. Și cred că asta putem reuși numai creând un uh, pașaport de gestionare pentru gestionarii de fond care să și funcționeze. Nu cred că trebuie pus sub semnul întrebării acest pașaport. De asemenea, uh, cerințele pentru acest pașaport trebuie să fie proporționate pentru că ne dorim uh, promovarea pieței de capital, nu să creăm uh, și mai mare fragmentare. Același lucru este valabil și pentru cerințele privind fondurile propriu. O um, armonizare sau apropiare, apropiere de uh, um, DAFIA uh, nu mi se pare uh, cea mai bună idee aici. Din punctul meu de vedere, Uh, gestionarii uh, nu sunt uh, comparabili, pentru aceste fonduri nu sunt comparabili cu cei din DAFIA. Tocmai de aceea mi se pare logică abordarea SIRPEI. În ceea ce privește competențele pentru ESMA, cred că avem nevoie și aici de o abordare realistă, competent, să dăm competențe în plus ESMA, competențe pe care ESMA nici nu și le dorește și pe care probabil nici nu și le poate permite, nu mi se pare că corespunde obiectivelor noastre. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Perez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. Este adevărat că avem un obiectiv comun și că legislația pe care am elaborat-o nu permite în momentul de față atingerea obiectivelor, deci este nevoie de o revizuire. Multe intervenții s-au referit la rolul ESMA. Cred că, prin definiție, în, în astfel de reglementări trebuie să avem încredere în structurile pe care le avem deja, adică ESMA în speță, cred că mizele, miza de protejare a investitorilor în cazul acestei revizuiri trebuie să se afle în centrul preocupărilor noastre. Astfel, am depus un amendament cu privire la folosirea obligatorie a Legal Entity Identifier și cred că aceasta este o propunere care trebuie luată în considerare ca și domnul Coțolino, reprezentat de domnul Morgano, sunt de acord Sunt de acord cu crearea unei etichete verzi ecologice. De asemenea, va trebui să uh, ajungem uh, la un acord în ceea ce privește supravegherea pentru că nu trebuie să împovărăm și mai mult statele membre. De asemenea, trebuie ca și miza macroprudențială trebuie să fie luată în considerare la capitolul de supraveghere și, uh, cum am spune așa neaoș, trebuie să luăm în considerare și the level playing field, adică punctul legal de pornire. Mă refer aici la uh, directiva, la DAFIA, Apoi, în ceea ce privește pașaportul, acesta este impus în aceleași condiții sau nu, este emis în aceleași condiții, îmi cer scuze, și apoi uh, cer, cerințele cu privire la fondurile proprii. Cred că aceste două structuri sunt comparabile cu ceea ce s-a cerut în cazul uh, directivei. Uh, cred că trebuie să avem grijă în ceea ce privește reglementarea acestor două structuri, dar trebuie să fim, trebuie să fim și foarte precauți. Uh, este bine să nu ne lăsăm uh, deraiați din drum. Mulțumesc! Nu a mai cerut nimeni cuvântul, așa că aș dori să dau cuvântul Comisiei, domnul Gatner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat la comisia dumneavoastră. Sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme, însă doresc să vă amintesc un lucru. Cele, do- cele două structuri au fost introduse în 2013 și au avut un succes limitat și tocmai de aceea am hotărât să uh, impunem revizuirea atât de devreme. Am vorbit cu reprezentanții industriei și am avut și consultări în ceea ce privește piața monetară, uh, piața comună, uh, CMU. Uh, era, a devenit clar că există câteva elemente cheie lipsă. De asemenea, reprezentanții industriei au spus că este nevoie de îmbunătățiri țintite, astfel încât aceste cadre să devină mai de succes. Ca să vă dau o cifră, suntem în urmă în în urma Statelor Unite în ceea ce privește dimensiunea piețelor de capital uh, și în ceea ce privește fondurile și în ceea ce privește dimensiunea pieței efective. Deci aici există foarte mult potențial pe care nu l-am folosit încă în Europa. Deci trebuie să efectuăm îmbunătățiri. Cele două schimbări cheie pe care le-am propus noi se referă întâi la deschiderea uh, gestionării către administratori mai mari. Uh, și uh, mă bucur că mulți dintre membrii care au vorbit astăzi sunt de acord. Noi considerăm că acest lucru ar permite acestor fonduri să fie comercializate unei rețele mai mari de investitori. Și apoi aceste fonduri pot să fie comercializate unor investitori instituționali mari și ar uh, fi de ajutor ca aceste două structuri să fie um, transformate într-un trusted brand, într-un brand de încredere pentru a atrage mai mulți investitori. Apoi, pentru noi, uh, a doua chestiune importantă era uh, definiția întreprinderilor eligibile. Credem că o schimbare a definiției permite o diversificare mai bună a portofoliului de investiții, ar face aceste fonduri mai um, atrăgătoare și le-ar permite să aibă o dimensiune mai eficientă. Cheia revizuirii este um, transformarea acestor structuri într-unele mai atrăgătoare. Atunci când am uh, discutat acel prag de 100 de mii cu investitorii, cu industria, nimeni nu a văzut vreun rost de schimbare a acestui bilet de intrare. De asemenea, această cerință uh, era considerată un test foarte ușor și ușor de administrat. însă cerințele cu privire la situația financiară par a fi în ochii reprezentanților industriei mai greu de gestionat. În ceea ce privește cerințele privind finanțarea proprie. Pentru noi, obiectivul a fost ca aceste cadre să fie atrăgătoare pentru gestionari, uh, în primul rând pentru stabilire și pentru înlesnirea acestei, uh, stabilirea acestor fonduri, prin reguli specifice și prin acel prag, noi considerăm că această cerință de finanțare proprie trebuie să uh, fie mai um, uh, laxă decât uh, în baza directivei. Și noi am propus să lăsăm supravegherea în seama ESMA, dar dacă există vreo altă propunere, noi suntem deschiși la discuții. Aceste cerințe cu privire la finanțate nu sunt menite să îi ajute pe investitori în caz că se întâmplă ceva rău. Ele au rolul de a ajuta compania să își continue activitatea. Uh, în caz de riscuri, uh, există mijloace diferite de a rezolva aceste probleme. În ceea ce privește pașaportul cu privire la gestionare, am pregătit când am pregătit revizuirea, nu am găsit vreo dovadă că managerii mici au cerut vreodată să-și stabilească fonduri în afara statelor membre. Managerii mari, oricum, au pașaportul în baza directivei și pot să-l folosească dacă e nevoie. Suntem îngrijorați că dacă avem un pașaport complet, care include și gestionarea, atunci s-ar înregistra tergiversări. De asemenea, ne preocupă faptul că rezultatul negocierilor ar fi unul mai rău decât situația pe care o avem acum. Am putea să avem și mai multă complexitate, multe reguli suplimentare diferite în ceea ce privește rolurile statului gază și statului uh, um, destinație și asta ar face ca fondurile în ansamblu să fie mai puțin atractive. Vom analiza din nou problema pașaportului uh, și atunci când va veni revizuirea DAFIA, dar cred că în cazul ăsta ar trebui să lăsăm textul așa cum este. De asemenea, în ceea ce privește rolul ESMA, după cum știți, Comisia urmează să aibă o revizuire a regulamentului care guvernează aceste, această instituție, așa că până atunci, nu, până nu avem rezultatul revizuirii, nu, putem, nu pot să fac niciun comentariu în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult Comisiei. Doamna raportor are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și Comisiei pentru cele spuse. Mulțumesc! Iată programul în continuare. Pe 22-23 martie vom vota la Econ și o să începem după aceea discuțiile tripartite. Bun, am încheiat acest punct din ordinea de zi și trecem mai departe la punctul 7. Cel punctul 6 a fost mutat mâine Iar acum, modificarea regulamentului privind programul statistic european 2013-2017 prin prelungirea lui până în 2018-2020. Raportorul este președintele, așa că aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente, majoritatea, majoritatea îmbunătățesc propunerea comisiei pe linia pe care am mers și eu în proiectul de raport. Fără să intru în detaliu, am identificat niște domenii în care colegii și intervențiile lor s-au concentrat. Primul grup, mai multe amendamente care încurajează dezvoltarea unor indicatori cuprinzător privind situația migranților și refugiaților, alții susțin dezvoltarea unei metodologii pentru un raport privind actele de violență bazate pe deosebirile dintre sexe. Apoi sunt amendamente care încurajează dezvoltarea unor indicatori privind ocuparea forței de muncă, care să facă deosebirea între un loc de muncă cu program complet și cu fracțiune de normă, dar de asemenea și problemele legate de diferențele dintre sexe sunt de asemenea amendamente care se referă la consecințele abaterii unor state membre de la reglementările Uniunii Europene. Acesta ar fi primul grup de amendamente și cred că majoritatea dintre ele sunt uh, cerințe rezonabile, mai ales că majoritatea au fost deja introduse în uh, proiectul de raport. Al doilea grup de amendamente sor, sol, solicită dezvoltarea indicatorilor PIB-ului care să măsoare nivelul de viață multidimensional și care să evalueze durabilitatea și efectele din, uh, în perspectivă, apoi amendamente care încurajează dezvoltarea și introducerea unor indicatori agregați privind inegalitățile de venituri și apoi amendamente care solicită raportări, raportări suplimentare privind programele statistice pentru uh, progresele și rapoartele uh, de progrese pe fiecare an privind utilitatea lor și referitoare și la uh, publicarea lor și disponibilitatea lor pe diversele site-uri. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și pe baza acestei dezbateri o să încerc să trec la redactarea compromisurilor ca să vedem care sunt pozițiile diferitelor grupuri. Vă mulțumesc și acum pentru PPE, domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegii. Amendamentele, cum spunea și președintele, merg în direcția bună și Vreau să spun că documentul acesta nu aduce modificări uh, majore. Comisia Europeană a prezentat uh, importanța satisfacerii cerinței de date statistice și necesitatea de a le pune la dispoziție mai repede. Iar documentul merge în acest sens. Aplicarea Uh, pentru politica Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe informații statistice care să fie de înaltă calitate, comparabile, logic, bineînțeles, și să fie uh, din, uh, comparabile din diverse aspecte și să fie comparabile și la nivel național și regional. Deci, amânarea acestui sistem nu trebuie să se întâmple. Trebuie să facem față obiectivelor fundamentale despre care am vorbit de atâtea ori adică informații statistice de înaltă calitate care să ne, să ne asigurăm că datele statistice nu au lacune, apoi capacitatea de a reacționa mult mai rapid la nevoile statistice ale Uniunii și apoi îmbunătățirea productivității sistemului de statistică europeană care să arate că este cel mai bun la nivel mondial. Și cred că documentul acesta îndeplinește aceste obiective, deci nu am altceva de adăugat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. ECR, văd că nu e aici pentru ALDE, domnul Chambon. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mi se pare că este o temă care aduce mult, arată multă voință și sper că nu vor fi foarte multe dificultăți. Nu pot decât să vă aduc aminte un uh, lucru important. Se vede încă o dată lipsa de ambiție la nivelul bugetului și al integrării europene. Pentru că sunt foarte multe lucruri care Uh, apar în acest raport, domnule președinte, multe chestiuni diferite, dar problema este că avem bani foarte puțini la dispoziție, deci nu pot fi realizate toate obiectivele, chiar dacă ar fi ele indispensabile. Deci trebuie să facem niște alegeri. Din acest punct de vedere, ALDE este extrem de interesat să se avea în vedere, să se poată avea în vedere toate posibilitățile de a analiza inegalitățile cu care ne confruntăm, care sunt efectele lor, nu numai diferențele dintre sexe, ci și toate celelalte inegalități. Pentru că sentimentul acesta de uh, uh, repartiție inegală a creșterii ne pune sub semnul întrebării sistemul democrației reprezentative. Uh, pornind și de la ce spuse de colegul celălalt, uh, apropo de prestigiu internațional, trebuie să treacă dincolo de conjunctură, trebuie să fie date statistice stabile. Nu e vorba numai de necesitatea uh, de ce hotărăște cu tare sau cu tare comisar că e urgent, eu știu, refugiații sau altceva, ci trebuie să fie un corpus foarte important de date statistice. Iar tot ceea ce se poate face pentru crearea unor statistici europene directe printr-o agenție europeană de statistică, chiar dacă facem asta cu pași mici, ar fi binevenit. Ne întrebăm care este, eu știu, ce se întâmplă în Australia, ce se întâmplă în Statele Unite. E vorba de, de 3.000, de 5.000, ce se întâmplă în Rusia, datele au fost falsificate sau nu cum e șomajul din toate aceste țări și nu avem un asemenea calcul, din păcate. Sper că încet, încet nu o să pierdem din vederea ideea unei Europe mai extinse și mai bune. Apoi trebuie să supraveghem foarte bine ideea ca metodologia să fie convergentă, pentru că uh, statistica e maniera cea mai elegantă de a minți, cum spuneau izraelienii. Dacă nu avem date comparabile, atunci nu o să fie tocmai bine. Dar uh, pentru că altfel, dacă nu avem date comparabile, o să ajungem într-un haos. Și cum este o încercare limitată de a îmbunătăți ce vrem să îmbunătățim cu mijloacele puține de, pe care le avem la dispoziție, și respectând și ideea inegalităților, trebuie să ne concentrăm pe capacitatea bugetară reală de a putea colecta toate datele pe care le presupuneți dumneavoastră în raport și să facem bine câteva lucruri. Dar asta va fi lucruri etapei următoare. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Sven Giegold are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru proiectul de raport excelent, conține chestiuni cu care, pe care le împărtășim, cum ar fi indicatorii referitori la actele de violență bazate pe diferențele dintre sexe, statistici sociale și chestiunile legate de migrație care trebuie avute în vedere, ca și agenda unei dezvoltări durabile largi. Și acum trebuie să analizăm programul statistic european. Asta înseamnă ca noi să analizăm și ce am făcut acum câțiva ani. Unele dintre lucrurile pe care le-am redactat împreună, colegiuitorii în acest program, care n-au fost puse încă în aplicare. Și e important să avem un dialog cu Eurostat, și anume ce există în programul statistic, ce a fost pus în aplicare și ce n-a fost pus în aplicare. Așa încât am uh, propus niște amendamente care să reamintească unele chestiuni deschise și vreau să repet trei dintre ele. În primul rând, indicatorii privind Europa 2020, care sunt de multe ori rămași în urmă, sunt învechiți. Uh, unii, pentru unii indicatori, datele cele mai noi sunt din 2014. Dacă ar fi să fim serioși, și dacă asta este strategia noastră cheie, atunci ar trebui să avem indicatori mai recenți decât 2014. A doua chestiune utilitatea acestui uh, site, a acestui program, nu este încă completă. Avem alte site-uri, portaluri statistice care ușurează viața studenților și profesorilor care pot folosi datele uh, în mijloacele de uh, media socială să le folosească la universități, în firme private. Deci majoritatea portalurilor Eurosat au nevoie uh, Uh, să folosească instrumente de programare mai prietenoase, pentru că nu sunt ușor de utilizat, ci ușor de, de extras data de acolo și atunci nu putem să producem plus valoare pentru cetățeni. Vrem de asemenea să ne asigurăm, așa cum spuneam și în programul anterior, că activitățile economiei sociale sunt bine măsurate. Și așa cum arată și Națiunile Unite la nivel global, care a produs o lucrare excepțională în acest domeniu, acest lucru ar trebui să fie aplicat și în Europa. Iată de ce am făcut o serie de propuneri. Am dorit ca o serie de colegi uh, care au făcut și ei uh, propuneri uh, importante, ALDE și socialdemocrații, privind evaziunea taxală, uh, evaziunea fiscală, privind dezagregarea teritorială, privind uh, economia circulară, Nina Gil privind indicatorii de ocupare și privind inegalitățile dintre sexe, trebuie, toate acestea trebuie avute în vedere. Mi-ar plăcea ca Eurostatul să comenteze ce uh, ar put, poate să, ce au putut să realizeze din programul actual și până în ce moment își pot lua angajamentul că vor rezolva uh, aceste chestiuni rămase deschise ale vechiului program statistic. Mulțumesc! Nu cred că mai sunt alți raportori din umbră în încăpere și nici cineva care uh, dorește, ba nu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Capel se scuză, dar am de făcut o serie de observații în numele doamnei Capel. Aș dori să încep cu următoarele. Comisia spune că datele statistice sunt esențiale pentru a măsura cât de potrivite sunt politicile UE. Eu aș zice că progresul este lucrul cel mai important și probabil ar fi mai bine să vorbim despre impactul acestor politici. Deci, n-ar trebui să punem accentul pe progrese, ci pe impact. Al doilea comentariu. Proiecțiile. Se vorbește despre populația care este uh, îmbătrită, se produc schimbări democratice ca rezultat al migrației și asta înseamnă foarte multe costuri pentru bugetele naționale. Și al treilea, statisticile privind uh, schimbările de climă, considerăm că trebuie să ne concentrăm pe evenimentele recente care se referă la cifrele acestea provenite din schimbările de climă sau care ilustrează schimbările de climă. Trebuie să ne asigurăm că evităm fraudarea statisticilor și alegerea datelor statistice. Se pare că aceste obiective nu pot fi realizate nici la nivelul statelor membre, nici la nivelul Comisiei. Ar trebui Uh, ele să fie realizate la nivelul UE. Uh, Credem că nu există totuși dovezi suficiențe că se întâmplă așa, iar statele membre pot să facă mai mult, iar Uniunea Europeană poate să coordoneze sau să susțină această activitate. Dar nu există dovezi că statele membre nu pot atinge obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem și un reprezentant de la Eurostat, domnul director Peter Everaers. Doriți să luați cuvântul, domnule, vă rog. Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Sunt director la Eurostat, responsabil pentru guvernanța ISAF și pentru cadrul uh, european privind statisticile europene. În primul rând doresc să Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca depusă și tuturor celor care au depus amendamente la proiectul de raport. Această comisie și Parlamentul European în general întotdeauna au sprijinit uh, statisticile și au subliniat nevoia unor statistici mai cuprinzătoare, comparabile, um, și de o mai mare acura acuratețe. Mai ales Comisia dumneavoastră a sprijinit uh, Eurostat uh, în atingerea obiectivului nostru de a avea statistici uh, imparțiale și corecte pentru a informa publicul. Și nevoia pentru astfel de statistici a devenit cu atât mai clară în ultima perioadă în care avem de-a face cu așa numite fapte alternative programul uh, de statistici uh, uh, începând cu 2018 nu este o refacere sau o, o luare de la zero a programului european de statistici. Extinderea programului trebuie să asigure bună funcționare a sistemului european de statistici Uh, și trebuie să respectă în continuare standardele cât se poate de ridicate de până acum. Cu resursele, resursele actuale uh, nu există oportunitatea de a face progrese enorme, de a face muncă suplimentară. Mai degrabă încercăm să consolidăm uh, sistemul și încercăm să urmărim prioritățile și obiectivele noastre pentru ca producția noastră de statistici să, fie, să corespundă nevoilor de politici actuale. După cum ați observat în propunere, avem în vedere um, progrese în măsura în care sunt posibile din punct de vedere tehnic, în domenii precum uh, migrația, statistici sociale și de mediu și în alte domenii menționate. Suntem de asemenea foarte uh, dispuși să discutăm uh, detalii și, bineînțeles, dacă apar uh, idei noi, precum cele din amendamentul 83, migrație, 63, privind UE 22, uh, UE 2020, mă scuzați, um, uh, și voi reveni și la uh, întrebarea domnului uh, Gigold, 43, 45, 87 și 48 privind agricultura. Voi uh, reacționa la câteva dintre acestea mai în detaliu. De exemplu, amendamentul 63 propune îmbunătățirea disponibilității indicatorilor pentru monitorizarea strategiei UE 2020. Domnul Gigol s-a referit deja la asta. Sunt uh, sigur că credeți cu toții că este esențial ca datele să fie publicate în timp util, însă bănuiesc că înțelegeți că întotdeauna uh, trebuie găsit echilibrul între rapiditatea publicării și acuratețea informațiilor. Trebuie să găsim echilibrul corect pentru fiecare indicator pentru a ne asigura că există un nivel de calitate generală. Eurostat transmite indicatorii pentru patru din cele cinci uh, zone tematice din uh, Europa 2020 în cinci luni, așa cum solicită și amendamentul 63. Există un singur domeniu pentru care acest lucru nu este Um, acest lucru posibil. De exemplu, schimbările climatice. De ce? Unele date privind uh, consumul de energie se bazează pe um, furnizarea de date în mod uh, voluntar din partea statelor membre, fără un termen limită impus. Uh, însă datele intervin și sunt publicate la câteva luni după termenul dorit de 12 luni. De exemplu, datele privind uh, gazele cu efect de seră um, sunt um, publicate în cantitate limitată pentru că Agenția de Mediu uh, se refer, uh, publică aceste date. În ceea ce privește ceilalți indicatori, urmărim solicitările de la nivel um, politic și după exercițiile de măsurare le putem include în munca noastră. De asemenea, Eurostat uh, a trecut către o um, actualizare continuă a informațiilor privind um, Europa um, 2020. Deci raportul uh, de activitate va fi disponibil mult mai rapid decât în anii trecuți. Amendamentele 62 și 84 se referă la diseminarea de statistici de către Eurostat și uh, uh, pagina sa de internet. Cu domnul Giggled am tot cooperat pe acest subiect. Mă așteptam la un Uh, comentariu pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere, uh, ergonomia de utilizare a site-ului este esențială. Deci să fie cât se poate de ușor de utilizat. Căi uh, pedagogice, facile de comunicare a statisticilor, a statisticilor, acestea sunt obiectivele noastre. Și vă asigur că în anii recenți am investit multă energie în a comunica mai bine uh, și în a ne îmbunătăți uh, site-ul internet. De exemplu, am introdus uh, instrumente de vizualizare, cum ar fi hărțile, de exemplu. În urmă cu câteva săptămâni, site-ul nostru a fost uh, îmbunătățit cu o nouă secțiune uh, care se cheamă Ce este nou și se uh, publică informațiile uh, noi în fiecare zi pe această secțiune. De asemenea, suntem prezenți în rețelele uh, sociale, inclusiv Twitter. Uh, de asemenea, pot să vă spun că în mod regulat primim reacții pozitive privind uh, îmbunătățirile recente. De exemplu, din partea Comitetului European uh, de Consultanță privind statisticile. Deci munca noastră continuă pe acest subiect și sper că vă convingem și îl convinge pe domnul Giegold că uh, facem progrese în acest domeniu. Însă, oricum, nu intenționăm să ne oprim Uh, și alte amendamente ne oferă ocazia de a vorbi despre cum putem progresa. Am lansat un studiu extern uh, de evaluare a calității. Încercăm să măsurăm în ce măsură site-ul Eurostat răspunde um, așteptărilor um, contemporane um, ale utilizatorilor. Bineînțeles, există și alte amendamente la care aș putea să reacționez, dar, uh, bineînțeles, uh, aștept și reacția raportorului și, bineînțeles, vă stau la dispoziție în caz de nevoie pentru orice fel de detalii. În principiu, considerăm că propunerea transmite un mesaj clar că sistemul european de statistici răspunde la noile uh, cerințe și așteptări sperăm că um, vom putea aduce o valoare adăugată um, și că vom putea ajuta și statele membre în, um, în ceea ce privește sistemele lor statistice. Uh, suntem încrezători că creșterea bugetară ce ne-a fost oferită va atinge aceste obiective, dar nu va fi uh, sperăm că nu va fi legată de o condiționalitate suplimentară față de ceea ce trebuie să respectăm acum și care sunt uh, regulile uh, generale aplicabile. Mulțumesc încă o dată uh, raportorului și comisiei pentru propuneri și, pentru, și bineînțeles pentru sprijinul oferit pentru statistici la nivel european. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de detalii și clarificări uh, ce ar putea fi necesare. Mulțumesc! Thank you very much. Also... Mulțumim foarte mult, mulțumim și comisiei și tuturor raportorilor din uh, umbră. Cred că avem o uh, bază foarte bună um, comună pentru munca noastră sunt uh, incluse o serie întreagă de sugestii uh, din partea dumneavoastră, dar și din partea mea, dar și din partea Eurostat. Uh, poate că asupra unora pozițiile sunt nuanțate, însă, în general, sunt încrezător că vom putea ajunge la un bun compromis. și cred că vom putea implementa acest act normativ cât se poate de repede. Nu mai am nimic altceva de adăugat, pentru că am spus tot ce era uh, de spus. Uh, propunerile pe care le-am ascultat mi se par cât se poate de rezonabile. Poate vom îmbunătăți unele uh, formulări, însă, în general, sunt foarte optimist. Care este programul? discutarea amendamentelor. 27 mar ă, Votul este pe 27 ă, martie. Mi se părea ciudat să fie 27 februarie. Vă mulțumesc foarte mult! Am încheiat cu ordinea noastră de zi. Avem, urmează acum reuniunea comună uh, cu jurii. Până atunci uh, vom lua o scurtă pauză.